Good afternoon, ladies and gentlemen. I'll open our... Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Voi deschide lucrările noastre de astăzi. Sper să apară și restul colegilor. Mulțumesc uh, invitațiilor noștri care au sosit deja. Adoptarea ordinii de zi. Înainte de aceasta, două observații. Ar trebui să schimbăm ordinea de zi care v-a fost trimisă. Prima schimbare e un rezultat al mm, propunerii președinției malteze către Coreper către, pentru o propunere de compromis în ceea ce privește dosarul privind dezastrele naturale. În urma negocierilor, mm, propunerea de compromis este considerată drept acceptabilă de către membrii echipei de negociere Permiteți-mi să le mulțumesc tuturor membrilor regii care au luat parte la acest uh, schimb de e mail și de opinii, care ne-au oferit posibilitatea de a face cunoscut mesajul nostru Consiliului. Drept rezultat, Consiliul și-a trimis propunerea de compromis în mod oficial, sub forma scrisorii oficiale semnate de către, de către ambasadorul președinției malteze. Aceasta a, f- a fost trimisă de către secretariat uh, miercurea trecută, în 24 mai. Sunteți cu toții acum la curent. Acum vom introduce votul uh, pe marginea acestui dosar ca punct 2. Astfel vom putea pune un punct final acestui dosar înainte de vacanța de vară. Deci uh, propun să introducem un al doilea vot pe ordinea de zi. Sunteți de acord? Da. Domnul Van Roy. Da, evident, suntem de acord, însă ați mulțumit membrilor regii care au participat la toate aceste negocieri și la formularea acestui compromis, dar dumneavoastră ați fost, ați fost puntea între Consiliu, răspundere, cofinanțare și lumea solidarității până la urmă pentru a atinge acest uh, nivel de 95% maximum. E o veste minunată faptul că s-a ajuns în sfârșit la acest compromis și cred că, la urma urmei, se vede că adoptarea unei poziții e de ajutor în um, relațiile cu Consiliul, pentru că, evident, la început aveam poziții diferite. Încă o dată țineam, țineam să vă felicit. Vă mulțumesc. Da, cred că textul de compromis este unul foarte bun. În sfârșit, am reușit să ne um, întâlnim undeva la jumătatea drumului. Știți bine care era poziția noastră de la um, bun început. Vroiam o cofinanțare de 100% și cu un uh, prag de 5%. Consiliul vroia 90% cofinanțare fără prag. Până la urmă, într-adevăr, uh, am ajuns la un adevărat compromis și la o soluție care nu corespunde întru totul propunerii comisiei inițiale, dar este acceptabilă pentru colegiuitori și ne va permite să mergem mai departe într-un ritm mai susținut cu acest dosar. De asemenea, Comisia va putea să sprijine regiunile din Italia care au fost afectate de um, acele cutremure extrem de puternice. Încă o dată le mulțumesc tuturor membrilor care au sprijinit întregul proces. Sper că acest vot va putea fi inclus pe ordinea de zi. Cea de-a doua modificare a ordinii de zi este o un rezultat al unei vești proaste. proaste. Expertul care trebuia să ne prezinte rezultatele studiului pe marginea procesului de închidere pe ultima perioadă de programare, domnul Ferry de la Universitatea din Slaxlight, nu va putea participa la reuniunea noastră de, no de mâine, este victima haosului care s-a instalat în uh, zborurile de proveniență din Marea Britanie. Avem însă un reprezentant al Comisiei în sală și dacă sunteți de acord am putea păstra acest punct pe ordinea de zi și am putea face totuși schimbul de opinii cu reprezentanții din partea Comisiei. Sunteți de acord? Sau amânăm? Domnul Van Nistelrooy. Avem și un document Da, avem uh, un uh, rezumat în documentele de ședință. Domnul Miltenburg. Da, având în vedere că vom avea și prezentări din partea experților, mai devreme sau mai târziu, aș prefera să mai amânăm și să avem o singură dată, într-o singură zi, discuția cu experții și cu comisia și nu să împărțim uh, cele două schimburi de opinii. Pentru că, până la urmă, studiul aparține celor de la universitate. Așadar, eu unul aș prefera să avem o abordare integrată și să discutăm în același timp și cu experții și cu comisia. Uh, ideea este de a invita încă o dată pe expert sau pe expert la o dată ulterioară? Președinta răspunde, da, putem uh, reprograma. Ce părere aveți? Intervenție din sală fără microfon. Deci, dacă îi putem eh, invita pe experți cu o ocazie proximă, într-adevăr putem amâna acest punct pentru, de ce nu, următoarea noastră ședință și așa să avem o discuție cu toate părțile implicate. Bun. Acestea au fost cele două modificări. Eh, le puteți accepta și restul ordinii de zi. Mulțumesc. Comunicări nu am. Mă rog, ar putea fi o comunicare și anume raportul în privința delegației din Azore, dar domnul Omarji nu este prezent alături de noi astăzi, drept pentru care prezentarea delegației în Azore se va face mâine. Și ajungem la următorul punct de pe ordinea de zi, bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018, toate secțiunile. Îmi face o mare plăcere să urez bun venit uh, în rândul nostru astăzi domnului Zigrid Mureșan. Am pronunțat corect? Vă mulțumesc. Raportor general pentru bugetul 2018. Cu alte cuvinte, el este responsabil pentru Comisia Buget, uh, practic 95% din tot bugetul. Domnul Mureșan dorește o conlucrare strânsă cu toate comisiile implicate. Regii se ocupă de politica regională, cam o treime din bugetul general. Deci, cu alte cuvinte, răspunderea noastră este mare și ne vom asuma întru totul. Astăzi vom avea un prim schimb de opinii înainte de uh, prezentarea de către comisie, care va avea loc mâine, cred. Iată-ne puțin în avans, dar uh, e o ocazie bună de a asculta ce are de spus domnul Zicrit Mureșan, căruia îi dau cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, bună ziua tuturor! Da, iată-ne în faza de procedură bugetară în care noi, Parlamentul, am adoptat uh, raportul pe liniile de orientare pentru bugetul UE pentru anul viitor. Am, acest vot a avut loc în plenara din martie și e vorba despre prioritățile politice ale bugetului 2018. Este un raport care mi-aparține și care a fost adoptat cu o mare majoritate în plenară și prin care indicam Comisiei care sunt uh, prioritățile noastre din punctul nostru de vedere pentru anul financiar 2018. Uh, deocamdată discut cu toate comisiile parlamentare pentru a le explica colegilor care cred eu că ar trebui să fie zonele pe care să ne concentrăm pentru 2018, dar chiar mai important uh, pentru mine este să aflu ce vă interesează mai mult și mai mult. Care sunt prioritățile? Dumneavoastră, doamnă președinte, ați spus că paleta de interes al Comisiei uh, Regii este una amplă. Eu aș vrea ca această întrunire să fie startul cooperării de anul acesta dintre noi și e important să discutăm deja astăzi, înainte de prezentarea pe care o va face Comisia mâine pentru a iniția deja acest dialog. E foarte important pentru mine ca raportar, raportor general în perspectiva negocierilor cu Comisia și cu Consiliul să fiu ținut la curent cu uh, ceea ce considerați dumneavoastră drept a fi fiind prioritățile noastre. Ce se întâmplă în acest moment? Uh, precum v-am spus, sunt în discuții cu toate comisiile parlamentare, în primul rând, și în al doilea rând, mâine Comisia Europeană va prezenta uh, proiectul de buget pentru anul viitor. Noi am uh, adoptat raportul privind linile de orientare, prioritățile. Acum Comisia, mâine, la Comisia Buget va face o prezentare a proiectului de buget și apoi vom putea să ne mm, prezentăm poziția astfel încât în toamnă să intrăm în faza de negociere și de conciliere și toate comisiile parlamentare, bineînțeles, vor redacta propriile lor avize de care voi ține seama, bineînțeles. În ceea ce privește prioritățile pentru bugetul de anul viitor, eu am două priorități principale. Două zone pe care cred ar trebui să ne concentrăm. În primul rând, creșterea economică și locuri de muncă și, în al doilea rând, securitatea cetățenilor europeni. De ce sunt cele două priorități? Pentru că acestea sunt uh, prioritățile cetățenilor europeni. Creștere economică și securitate. Cum să facem acest lucru? Ei bine, pentru creștere și ocupare, în primul și în primul rând, trebuie să avem o economie solidă și competitivă. Deci sectorul privat, IMM-urile, pentru că acolo um, se creează cele mai multe locuri de muncă, sunt foarte importante. Uh, cercetare și inovare, deci Orizont 2020, uh, IMM-urile, deci COSME, sunt elemente de maximă importanță. De asemenea, uh, cer ca inițiativa pentru ocuparea tinerilor să continuă să se bucure de interesul cuvenit, dar trebuie să uh, rămânem deschiși și la observațiile din partea Curții de Conturi. În raportul Curții de Conturi se spune că se mai pot aduce încă îmbunătățiri uh, inițiativei privind locurile de muncă pentru tineri. Trebuie ca aceasta să fie îmbunătățită și actualizată cu elementele pe care le-am învățat în ultimii 3-4 ani. Și proiectul Erasmus este unul care merită să fie consolidat. Erasmus nu este doar un um, proiect de schimb pentru studenți. 64% din uh, angajatori apreciază experiența internațională. Deci participarea la programul Erasmus uh, vine și cu o sporire a șanselor de a avea succes pe piața muncii. Și, până la urmă, și mobilitatea mâinii de lucru are de câștigat ca urmare a programului Erasmus. În ceea ce privește securitatea cetățenilor, resursele pe care le avem la îndemână în, uh, în liniile 3 și 4 sunt foarte limitate și tocmai de aceea trebuie să vedem cum putem atinge rezultatele dorite cu resurse foarte limitate. Cred că agențiile UE, care sunt uh, răspunzătoare în justiție și afaceri interne, trebuie sprijinite. Și tocmai în acest domeniu, cu bani de destul de puțin putem ajunge totuși la economii de scară și la plus valoare pentru securitatea cetățenilor și securitatea la frontierele externe. Deci EASO, Frontex, Europol, Eurojust ar trebui consolidate și să fie sporit bugetul, um, sporit și personalul și mai presus de toate aceste agenții ar trebui să-și îmbunătățească cooperarea. Acțiunea de uh, pregătire pentru apărare este foarte importantă. Clar, se pot face economii de scară în politica de apărare și mai ales în ceea ce privește cercetarea în acest domeniu. Dacă vrem să facem ceva în domeniul apărării la nivel european, din cauza economiilor de scară, în loc să se cheltuiască de 28 de ore aceiași bani în 28 de țări, <clears throat> pentru aceleași rezultate, o, cheltuială comună ar duce la niște economii de scară foarte mari. Să nu uităm că și mulți dintre noi sunt uh, membri NATO, iar uh, NATO salută o implicare mai mare a Uniunii Europene în uh, politica de apărare. Și în ceea ce privește securitatea cetățenilor, trebuie să ne orientăm atenția către vecinătatea orientală și sudică suntem înconjurați de, dacă suntem înconjurați de țări uh, cât mai uh, sigure și uh, bogate, atunci și situația noastră este una mai bună. Georgia, Ucraina și Republica Moldova au semnat de curând angajamente, iar noi trebuie să ne menținem solidari cu aceste țări, mai ales dată fiind implicarea din ce în ce mai mare a Federației Ruse în aceste țări. În ceea ce privește Sudul, Iordania, Libanul, care se confruntă cu valuri uriașe de refugiați, Uh, ei bine, banii îndreptați către contracararea surselor acestei uh, migrații sunt bani uh, foarte bine cheltuiți în raportul meu privind liniile de orientare se spune foarte clar că politica regională reprezintă instrumentul de investiție principal al Uniunii Europene și că întârzierile în punerea în aplicare a programelor naționale sunt inacceptabile. Acest lucru mă preocupă, recunosc. Înainte de toate, un mesaj important personal pe către dumneavoastră este că dacă sunt noi domenii în care ar trebui uh, Uh, cheltuiți bani europeni. Domenii la care nu ne-am gândit în 2013 și în 2000, pentru perioada 2014 2020, acest lucru nu ar trebui să afecteze proiectele în curs și lucrul ăsta este important și pentru politica de coeziune. Da, criza refugiaților uh, și um, migrația ilegală sunt importante și trebuie contracarate, însă nu, aceste lucruri nu trebuie să se facă pe spezele uh, programelor și proiectelor din uh, politica de coeziune sau pe spezele um, cercetării și dezvoltării atât de importante în crearea de locuri de muncă. Uh, alocările de plată uh, nu merg perfect, încă nu au fost uh, desemnate autoritățile de gestionare, dar cred că această situație se va schimba pentru, în ceea ce privește bugetul 2018, pentru că programele nu vor fi exact în vor fi deja la viteza de croazieră normală. Oricum, situația este foarte bună în multe state membre. Bulgaria și Republica Cehă au deja 10 din 11 autorități de gestionare au creditate. Suedia și așa mai departe sunt uh, țări care stau foarte bine. Nu toate, din păcate, stau așa de bine. Una din, unul dintre exemplele negative este propria mea țară, România. Iar acele țări în care autoritățile de gestionare trebuie încă să mai fie desemnate, acest lucru trebuie făcut până la finele lui 2017, astfel încât uh, anul viitor să existe suficienți bani pentru plăți în 2018. Cred că cel mai prost semnal uh, pe care îl poate transmite Europa este că e incapabilă să-și achite facturile. Este rău și pentru economie, și pentru beneficiar, și pentru sectorul public, și pentru cel privat, pentru toată lumea. În ceea ce privește arieratele de plată, la începutul lui 2017, acestea se ridicau la 2,3 miliarde de euro. E un nivel normal. În 2014-2015 s-a ridicat la 25 de miliarde care erau într-adevăr un, sistem, un nivel alarmant. Am reușit între timp să ne achităm datoriile, însă pentru a evita acest uh, efect de yo-yo, uh, acum oricum facem, reușim să ne plătim facturile, nu suntem încă la un uh, nivel ideal, dar Credem că situația pentru anul viitor este una destul de promițătoare. Oricum este foarte important uh, să nu se acumuleze arierate de plată. Și acest lucru poate fi evitat printr-o gestionare bună. În mare, cam acesta aș avea să vă spun, uh, cel puțin în introducere. Oricum este vorba trebuie credite suficiente de plată care să asigure activitatea și acreditarea autorităților de gestionare. În ceea ce privește proiectele pilot, știu că mm, colegii din regie au fost foarte activi, au um, propus 13 proiecte pilot înainte de data limită de 13 mai. Noi le-am centralizat și le-am trimis comisiei într-o evaluare, iar procedura e următoarea. Deocamdată așteptăm preevaluarea din partea comisiei. Ei vor da, comisia va acorda note acestor proiecte pilot și apoi acest uh, pachet de proiecte pilot propuse pentru finanțare uh, va primi um, finanțare în funcție de preevaluarea din partea comisiei. Deci dacă nota e de A sau B, atunci uh, finanțarea este aproape sigură. Dacă nota este mai proastă, atunci finanțarea devine destul de puțin probabilă. Deci e foarte important ca evaluarea din partea comisiei să fie una pozitivă. Vă mulțumesc pentru atenție și vă mulțumesc pentru um, tot ceea ce îmi veți putea spune despre situația din teren, în ceea ce privește plățile, proiectele și așa mai departe. Oricum, vreau să rămânem în contact. Orice fel de uh, contribuție din partea dumneavoastră este binevenită. Vă mulțumesc. Thank you. Thank you very much for... Președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații cuprinzătoare și foarte detaliate. Am o listă de colegi care doresc să ia cuvântul. Eu uh, voi interveni în sfârșit. Eu sunt raportor uh, pe marginea acestui aviz din partea Comisiei Regii și sper să rămânem în legătură pe parcursul întregului proces. Domnule Poljac, vă rog. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. În primul rând, Doresc să mă refer la bugetul general pentru anul 2018 și doresc să spun ceva cu privire la anumite lucruri care au fost uh, la care s-a făcut referire numai în linii mari. Cred într-adevăr că trebuie să punem accentul pe bugetul anului 2018. Și sigur că trebuie să fim atenți la creșterea economică, la crearea de noi locuri de muncă și la creșterea durabilă. Sunt aspecte importante. Prioritatea noastră ar trebui să fie provocările față de care uh, și cu care se confruntă în acest moment Uniunea Europeană și care au de-a face și cu criza migranților și cu alte crize de gen umanitar. Și mai sunt și alte provocări pentru Europa și Uniunea Europeană. Aș vrea să știu uh, așadar cu cât vor crește cheltuielile care pot fi puse în legătură cu aceste noi provocări cu care ne confruntăm. Cred că ar trebui să găsim un răspuns, pentru că eu mă gândesc la o creștere a cheltuielilor și aș vrea să știu în ce măsură vor crește acestea. Iar în ceea ce privește programul Horizon 2020 și de asemenea alte programe educaționale, eu sunt de acord că Erasmus a fost întotdeauna un exemplu pozitiv și este un program pe care trebuie să îl încurajăm în continuare. Este clar că are efecte pozitive asupra lucrătorilor, asupra angajaților, care știu că absolvenții au posibilitatea să obțină rezultate bune pe piața muncii. Așadar, acest program ar trebui susținut de noi. De asemenea, este important să se spună că, ținând cont deci de deciziile privind prelungirea EFSI și a valabilității acesteia și a bugetului cu 26 de miliarde de euro, e bine, în acest context trebuie să știm în ce măsură se vor modifica cheltuielile, ținând cont de aceste noi garanții. Și apoi încă ceva cu privire la, po- la politica de coeziune. O mai mare flexibilitate este importantă și, de asemenea, provizioane financiare mai mari ceea ce înseamnă că avem nevoie de mijloace financiare pentru reacția rapidă în situații în care este necesar să facem acest lucru. Cred că aceste linii bugetare ar trebui consolidate. Și, în final, câte ceva cu privire la întrebările care rezultă din uh, proiectul de buget. Mie mi se pare foarte important să găsim un răspuns la întrebarea referitoare la costurile administrative. Cu cât vor crește acestea? Consiliul solicită reducerea cheltuielilor administrative la nivelul Uniunii Europene. Așadar, ar trebui să ne gândim dacă avem o marjă de manevră aici. Cred că avem o astfel de marjă de manevră, eu personal, dar aș vrea să știu în ce măsură vor fi reduse acestea, ținând cont de perioada de timp până în 2020. Apoi, în ceea ce privește plățile întârziate, salut faptul că anul acesta nu ne-am mai confruntat cu această problemă, respectiv nu am mai avut un astfel de excedent în întârzierea plăților. Însă vorbim aici despre o sumă de peste 2 milioane de euro, o sumă destul de mare, iar Uniunea Europeană ar trebui să se străduiască să evite astfel de întârzieri la plată. Și cred că ar trebui să lucrăm pe această direcție în următorii ani. Președinta, mulțumesc. Domnul Faubel Domnul Birinski va uh, întârzia, el este raportor din umbră și m-a rugat să vorbesc în numele său. În primul rând doresc să-i mulțumesc raportorului pentru uh, ideile pe care le-a exprimat și pentru faptul că a fost alături de noi astăzi și ne-a făcut această prezentare. Cred că grupul SND ar saluta ceea ce a spus dumneavoastră în aceste linii directoare cu privire la încercarea de a ne asigura că politica de coeziune beneficiază de suficiente, suficiente resurse pentru 2018 și în calitate de raportor pentru buget, cred că este important să avem o astfel de politică. Iar politica de coeziune este foarte importantă atunci când încercăm să îmbunătățim situația de pe uh, piața locurilor de muncă. Cred că este cea mai importantă politică a noastră și este o politică vizibilă în regiunile noastre, mulți cetățeni înțeleg ce face Uniunea Europeană pentru că văd uh, proiectele acestea finanțate uh, din fondurile politicii de coeziune. Așadar, oferim uh, finanțarea, dar am uh, făcut proiectele să fie vizibile și ele au fost percepute ca atare de cetățeni. Într-adevăr, a existat un uh, start mai încet de implementare, dar apoi lucrurile s-au îmbunătățit și cred că la începutul fiecărui program așa stau lucrurile și Întotdeauna avem o mică întârziere la început, la debutul programelor, iar uh, apoi Comisia um, solicită statelor membre să rezolve situația. Deci, până la urmă, mereu apare o întârziere la început. Însă ea nu are legătură cu bugetul. 86% din autorități au fost uh, desemnate deja, de aceea, probabil că vom uh, observa o sporire de solicitare de plată pe viitor. După cum spuneam, politica de coeziune beneficiază de resurse adecvate care au fost alocate pentru anul 2018. Mâine vom avea proiectul de buget, vor începe negocierile, care vor fi dure. Am fost uh, raportor pentru buget în anul 2013 și de atunci întotdeauna a existat o mare luptă între Parlament și celelalte instituții cu privire la buget. Mă întreb dacă anul acesta această luptă va fi chiar și mai dificilă, pentru că știm că Regatul Unit, din păcate, um, pe viitor nu va mai fi și vor apărea niște uh, datorii. Iar pasivele acestea uh, ar putea să influențeze modul în care se vor desfășura negocierile. Dar este important să intrăm în această luptă pentru uh, politica de coeziune, chiar și pentru regiunile din Regatul Unit și noi vom continua să folosim și să beneficiem de fonduri structurale în următorii 4-5 ani. Deci și pentru Regatul Unit este cât se poate de important ca plățile să fie alocate în mod adecvat și să se realizeze în mod adecvat pe viitor. Nu va fi simplu, dar sper că raportorul din partea Comisiei pentru Bugete uh, va fi o voce puternică pentru noi, pentru că este important, este o politică foarte importantă pentru investiții, pentru crearea de locuri de muncă și acest Parlament trebuie să arate că se luptă pentru un buget adecvat pentru politica de coziune în anul 2018. Mulțumesc, domnule Masici, aveți cuvântul. Doamnă, îmi cer scuze. Doamna Tomasici. Uh, doresc să spun câteva cuvinte um, din partea raportorului, în numele raportorului nostru, care nu a putut să fie prezent. Planificarea financiară mm, a fost una importantă. S-a vorbit despre acele datorii care mai există, iar uh, unele dintre ele provin din ultimul CFM. Vorbim de perioada 2014-2020. Și noi ne temem că pe viitor o astfel de situație s-ar putea repeta și că creșterea ar putea fi împiedicată într-o oarecare măsură. Credem că aceste probleme trebuie rezolvate din punct de vedere structural înainte să adoptăm următorul CFM. Președinta, mulțumesc. Vă rog să-mi permiteți și mie, în calitate de raportor din partea regii, raportor pentru aviz uh, cu privire la bugetul 2018, să fac câteva comentarii referitoare la punctele care sunt importante din punctul nostru de vedere. Mulțumesc colegilor, sunt convinsă că vom reuși să creăm o poziție puternică a regii în ceea ce privește bugetul 2018. În primul rând, uh, vă mulțumesc pentru faptul că ați venit și ați discutat cu noi înainte să fie prezentat proiectul de buget la Comisia pentru Bugete. Este foarte important pentru regii acest lucru. Noi urmărim întregul proces al plăților și al implementării bugetului pentru anul 2017 am avut un punct de vedere puternic cu privire la acest buget și vom continua pe aceeași direcție și în ceea ce privește anul 2018. În primul rând, și așa cum am menționat și colegul meu, noi uh, vom insista ca aceste linii directoare, sprijinite de Parlamentul European în martie anul acesta, să fie urmate atunci când se va crea bugetul pentru anul 2018. Pentru politica de coeziune este foarte important ca toate observațiile care au fost făcute în aceste linii directoare să fie urmate. În al doilea rând, aș dori să menționez faptul că trebuie sprijinite prioritățile care au fost subliniate în acest moment în Uniunea Europeană. De aceea, eu personal sprijin uh, părerea dumneavoastră de a avea două direcții generale, creștere și locuri de muncă și securitate și siguranța cetățenilor europeni. În ceea ce privește creșterea și locurile de muncă, politica de coeziune este politica principală care sprijină aceste procese în implementarea lor în statele membre. De aceea va fi foarte important să urmărim cum se desfășoară aceste procese și să prevenim orice blocaj posibil uh, în anul 2018 pentru că a existat un nivel scăzut de plăți în anul 2017 și acum, dacă vom avea o sporire a plăților, am putea să creăm un uh, blocaj o datorie periculoasă, așa cum s-a mai întâmplat acum câțiva ani. Așadar, ar fi foarte important să acoperim, să fie făcute toate plățile care au fost solicitate de statele membre din uh, fondurile politicii de coeziune. Pentru a dovedi care este rolul acestei politici și capacitatea Uniunii Europene de a își respecta toate obligațiile în ceea ce privește bugetul și acordurile pe care le are cu statele membre. De asemenea, credem că Comisia ar trebui să continue să implementeze bugetul raportându-se la rezultate. Și aș dori să subliniez importanța simplificării regulilor. Avem o poziție puternică la regii în ceea ce privește simplificarea și subliniem acest lucru în avizul nostru uh, cu privire la dosarul Omnibus, referitor la regulamentul financiar 2014-2020. Așadar, dorim să subliniem acest lucru pentru că este foarte important pentru implementarea bugetului. Prioritățile cheie, investițiile în creștere și crearea de locuri de muncă, prin investiții inteligente și creșterea competitivității, investiții în infrastructură, inovație și cercetare, sprijin uh, suplimentar pentru IMM-uri, în acest context doresc să subliniez rolul cheie al uh, Fondului European pentru Investiții Strategice, pe care l-ați menționat în prezentarea dumneavoastră, care este foarte important pentru că mobilizează finanțări din partea sectorului privat și noi surse de finanțare pentru a îmbunătăți bugetul și implementarea acestuia. În concluzie, aș dori să subliniez de asemenea că o consecvență mai bună, sinergie mai bună și complementaritate sunt necesare pentru bugetul Uniunii Europene. Complementaritate și consecvență între structurile și fondurile de investiții structurale europene, fondul uh, pentru investiții strategice și alte fonduri europene și naționale pentru a spori în acest fel investițiile. Ar trebui să existe o decretare mai clară a targeturilor pentru ca uh, investițiile din fondurile structurale europene să fie mai vizibile, iar uh, programele și proiectele EFSI și cele finanțate prin alte fonduri europene să fie mai vizibile. Acestea ar fi fost uh, câteva dintre propunerile mele. Sunt o parte a propunerilor care se regăsesc și în proiectul nostru de aviz și sper că împreună vom putea obține un uh, aviz bun al regii. Domnule Van Nistelrooy, dumneavoastră mai doriți să interveniți, vă rog, aveți cuvântul. Da, pentru a încheia așa completa un pic uh, concluziile dumneavoastră și ale colegilor, vă rog să-mi permiteți să fac câteva comentarii. În primul rând, dorim uh, și vorbim despre flexibilitate bugetară și despre flexibilitatea liniilor directoare. Și dacă este un lucru care s-a dovedit a fi flexibil, și care dorește să se confrunte cu noile provocări, bine, noi am făcut acest lucru. Acordul privind uh, dezastrele naționale, noi am analizat să vedem cum poate fi abordat, fără să punem în pericol acordurile pe care le avem cu statele membre. Și este cam același lucru pe care l-am făcut pe parcursul procesului, pentru că am avut adoptarea regulamentelor cu privire la migrație, de exemplu. Deci, după cum puteți observa, dacă apare ceva nou, sigur că trebuie să apară și legislația respectivă. Însă, trebuie să vedem despre ce vorbim. Creștere și locuri de muncă, siguranță, securitate sau alte aspecte pe care trebuie să le preluăm. E bine, aceste priorități ne arată că putem obține rezultate. În al doilea rând, sunt uh, bucuros că ați făcut observațiile pe care le-ați făcut, pentru că dacă dorim ca politica de coeziune să fie mai puternică, e bine, unii spun că, da, cei FC uh, va face toată treaba, de acolo vor veni banii privați. Ei bine, eu nu cred că se va întâmpla așa. Fondurile FC sunt importante pentru că aceste condiții pentru a fi create condițiile astfel încât economia să crească și pentru ca capacitățile noastre să se adapteze. Iar în regiuni și în orașe să existe o nouă abordare integrată. În contextul cercetării, inovării, acolo avem uh, ICT și, uh, sigur, obiectivele uh, durabile și putem avea rezultate. Și noi vrem să consolidăm Horizon 2020. Deci, cunoștințe și inovație. Dar avem nevoie de o pistă de aterizare, care este oferită adeseori de alte căi de comunicare. Deci, suntem pregătiți pentru inovație și să exportăm, să avem mai multe locuri de muncă. Toate acestea se vor realiza sunt ca roțile de sub mașină. Pe mine nu mă interesează ce motor are mașina, atâta timp cât roțile se învârt. Dar uh, trebuie să fim vigilenți în continuare, să nu amestecăm politicile. De aceea sunt bucuros că aveți această abordare inclusivă. Apoi, o remarcă pe care nu am înțeles-o cu totul. Nu ați sunteți expertul, însă am înțeles că la negocierile pentru 2017 contribuția țărilor la buget a scăzut. Din cauza startului mai lent. Dar dacă condițiile nu se schimbă, în final va fi o datorie mare. Pentru că dacă nu plătesc acum, va trebui să plătească mai târziu. Și din cauza Brexitului avem o serie de probleme. Dar astea sunt niște lucruri la care va trebui să revenim. Și atunci vă întreb, cum putem să prevenim astfel de situații? Pentru că vorbim aici despre niște angajamente de plată. Iar pentru 2018 nu ar trebui să se întâmple la fel. Și o ultimă observație uh, cu privire la performanțe. Noi am schimbat uh, sistemul nostru și acum avem plăți uh, în funcție de rezultate, de performanțe. Am renunțat la alte condiționalități. Și inovația absolută este performanța în sine. 6% din bugetul nostru a fost uh, stabilit că va fi cheltuit pentru cei care au obținut rezultate cu adevărat bune. Asta e oarecum ciudat, pentru că anumite țări au întregul management, structurile, la unii funcționează mai bine, la alții mai puțin bine. Așadar, de ce pentru anul 2018 se dorește același model. Sau de ce să așteptăm până în 2019 pentru a avea acest flux de bani? Asta e birocrație. Mă rog, până la urmă este ceva ce eu nu înțeleg. Pentru că acele țări care au avut rezultate bune, au folosit bani, au inițiat proiecte, ar trebui să fie capabile să cheltuiască acești bani în 2018. E un an înainte de alegeri. De ce să așteptăm până după alegeri? avem nevoie de forța aceasta de a merge la oameni și de a le spune, da, ei au avut rezultate bune și pot utiliza banii. Așadar, aș vrea să vă spun că cei 6% reprezintă 21 de miliarde care au fost uh, dedicate acestui uh, scop. Sigur, se pot face lucruri multe, dar noi uh, vrem să schimbăm regulamentul în acest sens dacă este posibil și dacă este necesar și poate că putem să obținem o inovație pe această direcție. Vă mulțumesc! Președinte, mulțumesc. Domnule Demată, doriți să luați cuvântul? Nu? Mulțumesc. Mai dorește altcineva dintre colegii prezenți să intervină? Nu? Mulțumesc. Domnule Mureșan, aveți cuvântul pentru a răspunde. Mulțumesc foarte mult. Mai întâi, în ceea ce privește întrebările referitoare la cifre concrete pe diferitele categorii de cheltuieli și costuri administrative. Până în prezent, suntem la nivel de priorități politice, deci nu avem încă cifre pentru bugetul 2018 care să fie puse pe masă. Asta se va întâmpla mâine, când Comisia ne va prezenta bugetul. Până în prezent avem un ghid îndrumător, linii directoare și spunem exact ce anume vrem să consolidăm, unde anume vrem Comisia să uh, folosească fondurile și ulterior, de-abia, vom avea ocazia să discutăm cifre. Apoi, în ceea ce privește Regatul Unit, Într-adevăr, de-a lungul anului 2018, Regatul Unit va fi în continuare membru a Uniunii Europene, cu drepturi de pline, cu îndatoriri de pline, va contribui la bugetul european ca oricare alt stat membru și va continua să beneficieze de fonduri. De aceea, legăturile viitoare ce vor exista între Uniunea Europeană și Regatul Unit ar trebui să aibă impact zero asupra bugetului european pe 2018. Dar ne putem aștepta la un anumit impact totuși, pentru că împreună cu uh, Consiliul și Comisia am uh, căzut de acord să revizuim Parlamentul. Noi uh, bugetul. Noi la Parlament ne-am făcut muncă. A fost un compromis, un compromis bun, obținut și adoptat în Parlament. Consiliul trebuia să-l preia și să-l adopte, însă S-a amânat acest lucru pentru că Guvernul Regatului Unit a blocat această decizie la Consiliu până după alegeri. Deci, o întârziere de două, trei luni pentru revizuirea CFM, în principiu nu ar trebui să pună probleme mari pe teren. Dar dacă nu vom reuși până la urmă să facem acest lucru la momentul potrivit, vor fi probleme, pentru că prioritățile pentru 2018, bugetul 2018, vor fi diferite, poate, cu cele pe care le-am anticipat pentru, nu știu, 2016-2017. Nimeni nu a anticipat problemele de securitate, de terorism, de migrație, în felul în care acestea s-au, au intervenit. Uh, și în felul în care trebuie să le finanțăm acum. Mai mult decât atât, revizuirea CFM, de asemenea, trebuie să vină și să consolideze Orizont 2020, Facilitatea Conectarea Europei și diferite alte programe care sunt deosebit de importante. Apoi, EFSI este de asemenea un instrument bun care, după părerea mea, n-ar trebui să, să uh, vină și să înlocuiască politicile de coeziune. A fost conceput pentru un cu tot alt scop, a fost bun încă de la bun început și a susținut foarte multe întreprinderi uh, private, deci un lucru bun și nu ar trebui să reprezinte o, ceva care să vină să înlocuiască politicile de coeziune. Revizuirea CFM, care consolidează programe cheie ce uh, au avut de suferit în momentul în care ESE a fost creată e ceva esențial. Și de altfel e și în sprijinul și beneficiul Regatului Unit, pentru că dacă avem mai multe fonduri pentru Orizont 2020, cel mai mare beneficiar pentru aceste fonduri este Regatul Unit. Tocmai pentru că universitățile se află acolo, institutele de cercetare sunt foarte bune, sunt excelente. Și deci sunt beneficiari, din motive întemeiate, evident. După cum spuneam, această revizuire CFM trebuie să fie realizată, fără de care, dacă Regatul Unit o va tot bloca, s-ar putea să avem incertitudine pentru bugetul Uniunii Europene pe anul viitor. Și apoi, domnul Van Nistelrooy s-a referit la flexibilitate. Eu cred că are dreptate în sensul că încă de la bun începutul acestui CFM, de câte ori a apărut o criză, noi, Parlamentul, am uh, venit imediat cu un răspuns. Am creat uh, facilitatea pentru refugiați, uh, acordul cu Turcia. Uh, am găsit fondurile necesare, 500 milioane de la uh, Uh, bugetul european, care până la urmă s-a dovedit a fi un miliard. Apoi am avut fondul fiduciar pentru Africa și așa mai departe. A fost decizii bune, însă a trebuit să ne asigurăm că nu punem în pericol celelalte rubrici și, de asemenea, și poziția noastră ca și autoritate bugetară trebuie să fie, deci, luată în considerare în mod serios. A fost o situație de urgență, am reacționat, însă pe viitor poziția Parlamentului ar trebui să fie în mod clar luată în considerare și, cum spuneam, proiectele în curs de desfășurare nu trebuie să fie puse sub semnul întrebării. Apoi, raportul referitor la liniile directoare a fost menționat de mai multe ori. Trebuie să vă spun că din toate discuțiile pe care le-am avut cu Comisia până în prezent, eu am înțeles că, da, ei consideră că aceste linii directoare adoptate de Parlament sunt foarte importante pentru ei, au înțeles bine care sunt prioritățile noastre și să sperăm că mâine nu vom fi dezamăgiți de proiectul de buget. Și sunt de acord cu dumneavoastră când ați menționat simplificarea regulilor. Legurile complicate de multe ori au apărut în aceste discuții pe care le-am avut cu beneficiarii, de asemenea, cu antreprenorii care menționează povara administrativă. Mulți dintre ei spun, nu e vorba de Uniunea Europeană, că nu ar avea suficiente fonduri. Nu, ci e vorba de faptul că regulile trebuie să fie mai simple. Și domnul Van Nistelrooy spunea de asemenea că plățile și angajamentele de uh, plăți, e bine, pentru a evita restanțele și întârzierile pe viitor, trebuie să sporim capacitatea de absorpție. Cu cât sporim capacitatea de absorție, cu atât reducem restanțele și întârzierile de plăți și riscul de a avea un astfel de, o astfel de restanță. Putem observa că e nevoie și de voință politică. După 29 martie 2017, după ce s-a activat articolul 50, au existat anumite modificări în ceea ce privește angajamentele, însă aceste angajamente trebuie să fie respectate în statele membre până în 2020 evident, capacitățile de absorție vor spori în anumite state membre, vor fi create aceste autorități ne, ce sunt necesare și nu există peste tot și uh, acestea vor contribui la sporirea capacității de absorție. Însă, per total, putem spune că Obiectivul nostru ar trebui să fie ca autoritățile să fie acreditate toate până la sfârșitul acestui an. Cu acestea fiind spuse, vă mulțumesc foarte mult pentru dezbatere, pentru observațiile pe care le-ați făcut, le-am notat, le iau cu mine și aștept cu nerăbdare în continuare și dialogul nostru ulterior după prezentarea bugetului făcută de comisie mâine. Doamna președinte, mulțumesc. Cu siguranță vom continua comunicarea, vom menține dialogul și vom lucra în continuare pe o poziție comună. Vă mulțumim pentru participarea dumneavoastră la comisia noastră rege și vă urăm mult succes cu acest raport. Mulțumesc. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. E vorba despre un aviz referitor la înființarea întreprinderii comune pentru bioindustrie. Domnul Bogovici este raportorul nostru al acestui aviz, așa că vă dau cuvântul. Noi am propus deja anumite termene pentru amendamente pe acest proiect de aviz și anume pe 1 iunie 2017. No reaction, ok. Bun, nicio reacție. Deci asta ne va permite să votăm la următoarea noastră ședință pe 20 iunie. Vă rog, domnul Bogovici. Mulțumesc, domnul președinte. Maja 2014 eh, je bilo ustanovljeno z ured. Mulțumesc, doamna președinte. Regulamentul care înființează întreprinderea comună pentru bioindustrii reprezintă posibilitatea de a crea un parteneriat public-privat Uh, sub forma unui consorțium uh, de întreprinderi, pe de o parte, și pe de altă parte Uniunea Europeană. E vorba de o finanțare care se va derula pe o perioadă de 10 ani și e vorba de 75 de milioane de euro din partea Uniunii Europene și o finanțare care de asemenea vine și din partea consorțiumului de întreprinderi private. Acest consorțium va primi fonduri europene și va transfera ulterior parte din aceste finanțări înspre întreprinderea comună pentru uh, bioindustrie. Dar există o întreagă procedură. Mai întâi trebuie să fie identificate fondurile eligibile și apoi, evident, există procedura de transfer a acestor fonduri. S-ar putea la un moment dat să fie un pic ineficient întregul sistem, pentru că până în prezent aceste uh, întreprinderi nu au reușit să uh, obțină aceste fonduri, să le pună în fondurile comune și apoi să le reutilizeze, să le primească înapoi. De aceea a existat o sugestie să se modifice statutul acestei întreprinderi comune în așa fel încât întreprinderile să fie în măsură să financeze proiectele direct și să poată transfera parte din aceste fonduri înspre întreprinderea comună, în așa fel încât aceasta să poată funcționa. A existat o revizuire a statutului, a existat și un acord din partea Comisiei Europene, pentru că trasabilitatea fondurilor acum va fi mult mai bună și vom fi, um, va fi mult mai simplu să se ia o decizie uh, de finanțare, iar întreprinderile vor avea un acces mai eficient la aceste fonduri. Eu sprijin această modificare, mi se pare o modificare ce merge în direcția potrivită, înspre claritate, înspre simplificare. Și întreprinderile vor fi mai active în acest domeniu ca urmare a acestei schimbări. Iar întreprinderile vor firmă măsură să obțină toate fondurile necesare pentru întreprinderea comună și pentru proiecte, dar și pentru partea operativă. E deci un lucru foarte bun. Comisia noastră este comisie lider pe acest subiect și vom avea acest aviz. Iar în același timp, aș sugera ca împreună cu Comisia ITRE să pregătim o audiere publică. Și la această audiere publică vom avea ocazia să invităm reprezentanți din partea Comisiei Europene, din partea acestei industrii, precum și alți factori interesați care doresc să obțină informații pe marginea acestui proiect deosebit de important pentru dezvoltarea acestui sector. Ideea este să înlocuim energia obținută din uh, mm, resurse fosile cu energie regenerabilă și un ultim aspect deosebit de important îl reprezintă economia circulară la care ținem foarte mult. Mulțumesc, doamna Dăncilă, ca și raportor din umbră, dorește să ia cuvântul, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Uh, Uniunea Europeană și-a propus în cadrul programului de cercetare și inovare pentru bioindustrii, inclusiv în programul Orizont 2020, care face parte din uh, programul cadru pentru cercetare și inovare pentru perioada mii 2020 să contribuie la dezvoltarea bioindustriilor la scară largă aceste domenii reprezintă o piatră de temelie a bioeconomiei la nivel european și internațional și poate să își aducă o contribuție semnificativă la stimularea creșterii economice a statelor membre la crearea unui număr însemnat de locuri de muncă precum și la atingerea obiectivului de creștere inteligentă durabilă și favorabilă incluziunii în europa până în două mii douăzeci dar și la tranziția către o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon până în. două mii cincizeci întreprinderea comună pentru bioindustrii ă, așa cum a menționat și raportorul este un parteneriat public privat în valoare de trei șapte miliarde de euro dintre uniunea europeană și consorțiul bioindustriilor. obiectivul său este de a valorifica potențialul bioeconomic al europei prin transformarea resurselor naturale regenerabile în bioproduse, biomateriale și biocarburanți, folosind uh, tehnologii uh, inovatoare și biorafinării. Consider că utilizarea la scară mai largă a biorafinăriilor poate să reducă dependența economiei europene de resursele fosile, dar și să contribuie la obiectivele Uniunii în materie de energie și schimbări climatice. Mai concret, am putea exemplifica cu faptul că în 2017, 25 de companii aeriene au acceptat să efectueze circa 5.000 de zboruri, folosind drept combustibil un amestec de carburant clasic, cherosenul, și carburanți alternativi. Omologarea la nivel internațional a unui combustibil alternativ, precum uh, pentru cherosenul clasic, care să fie fabricat la scară largă și să răspundă cerințelor impuse de Organizația pentru Aviația Civilă Internațională ar putea reprezenta o soluție prin care și sectorul aviatic ar putea contribui la reducerea emisiilor cu efect de seră. În prezent, bioindustriile ecologice reprezintă doar aproximativ 3% din cifra de afaceri anuală de mii de miliarde de euro a bioeconomiei europene și unu din cele 22 de milioane de locuri de muncă generate de acestea. Ca atare, este de așteptat ca bioindustriile ecologice să se dezvolte într-un ritm mai rapid și mai substanțial decât sectoarele tradiționale ale bioeconomiei Europa dispunând de tehnologia și de baza industrială adecvată pentru a putea exploata, acest potențial. Propunerea făcută de Comisie evaluează diferite opțiuni de politică pentru punerea în aplicare a programului de cercetare și inovare pentru bioindustrii din cadrul Orizont 2020 și susțin instituirea unui parteneriat public-privat pentru bioindustrii care a fost sugerată în strategia privind o bioeconomie pentru europa și în noua politică industrială. susțin totodată propunerea privind acoperirea unor costuri de funcționare ale întreprinderii comune și prin contribuții directe din partea industriei nu doar prin contribuții din partea consorțiului bioindustriilor sau uh, a întreprinderii comune pentru bioindustrie existând în prezent o serie de sectoare industriale care sunt dispuse să contribuie la anumite proiecte individuale. Aș dori să reamintesc că această soluție a fost deja adoptată în cazul întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind uh, medicamentele inovatoare. Deci sunt în total de acord cu uh, susținerea pe care a arătat-o și raportorul referitoare la acest subiect. Mulțumesc! Mulțumim. Mai sunt și alți raportori din umbră. Domnul Ma- Doamna Damato, vă rog. Si, grație, președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Aceste parteneriate public-privat între Uniunea Europeană și Consorțiumul de Industrii va reprezenta o plusvaloare pentru cercetare și inovare și dezvoltare durabilă tocmai prin favorizarea și dezvoltarea acestor bioindustrii. Dar, în același timp, trebuie să fim și prudenți, pentru că ni s-a spus că bioeconomia poate contribui în mod semnificativ la acest obiectiv de reducere al emisiilor de CO2. Dar s-ar putea să aibă și un efect negativ, pentru că vor exista alte emisii cu, de gaze cu efect de sere, ce vor avea repercursiune asupra mediului înconjurător. De aceea trebuie să ținem seama de toate aceste aspecte și trebuie să intervenim în așa fel încât să nu adoptăm soluții uh, false care să reprezintă un prejudiciu față de mediu. Uh, noi ceea ce ne dorim este să avem independența Europei uh, față de energiile fosile și statele membre trebuie să poată să-și atingă obiectivele în cadrul schimbărilor climatice și să nu sporească nivelul de emisii. Ar trebui să spunem că modelul acesta de inovare aduce cu sine și oarecare îndoieli în ceea ce privește independența din punct de vedere tehnologic. Ar trebui să avem posibilitatea să uh, utilizăm aceste fonduri transferate direct dinspre întreprinderea comună înspre beneficiarii proiectelor. Acum mă întreb dacă nu cumva asta ar reprezenta și o formă de lobby pentru a condiționa într-un fel cercetarea și pentru a influența politicile din domeniu. Eu am să pot interveni cu anumite uh, amendamente pe propunerea Consiliului, pentru că e clar că trebuie să avem mai multă libertate pentru cercetare și inovare. Mulțumesc. Mulțumesc. Cine mai dorește să mai intervină? Domnul Van Nistelrooy. Da, vroiam, doamnă președinte. Câteva observații. Și am să încep cu ultima, ultimul aspect. E o întrebare foarte greu de înțeles ce spunea doamna Damato, pentru că nu cred că e neapărat vorba despre independența cercetării și a dezvoltării, ci este vorba despre felul în care utilizăm competențele din Europa, cunoștințele. Poți să ai mii de profesori și să ai un flux nemaipomenit de cunoștințe și de știință, dar dacă industria nu preia aceste lucruri, atunci vezi că întreprinderi mari merg în alte locuri, delocalizează în alte zone ale lumii și dezvoltă acolo, nu știu, componente și noi materiale. Nu e neapărat foarte bun. Uh, deci, nu e vorba de felul în care industria utilizează fondurile, ci de felul în care se face această cooperare. Deci eu cred că întreprinderea comună e ceva pozitiv să avem această abordare de parteneriat. Dar și mai important, cred eu, aspectul cel mai important după părerea mea, este că poziția regiunilor este consolidată, pentru că acum, la începutul acestor consorțiumuri, se fac printr-un nivel european și deci te afli la un nivel, nu știu, mai ridicat și eventual primești ceva bani când proiectul tău e promovat sau acceptat. Însă acum ideea este să avem un parteneriat și există există acest simț al răspunderii față de o întreprindere comună, așa cum spunea domnul raportor. Deci dacă vrei să primești banii pe care i-ai investit, să-i primești înapoi, bun, aceasta este contribuția mea, cofinanțarea mea și să obții niște venituri din acest sector, din, nu știu, agricultură, noi materiale, noi componente, indiferent ce ar fi, care e sectorul implicat, uh, atunci eu consider că abordarea acum este descentralizată la nivel de management. Și atunci poate interveni latura regională care să fie co- cooptată. Și cred eu că e mai multă specializare. Deci asta înseamnă că cei care doresc să lucreze pe o economie, bioeconomie bazată pe piață, atunci au ocazia să participe și atunci pot să fie în legături cu alte, uh, alți concurenți sau alți uh, viitori parteneri pentru a promova acest nou tip de economie și cred că e un lucru bun faptul că noi, ca și Comisie Regii, uh, ne pronunțăm în acest aviz. Nu vrem să avem o abordare centralizată în care doar câțiva pricep ceva ce și cum despre aceste uh, bioeconomii, ci să avem o abordare în care, într-adevăr, deschisă, în care oamenii să poată participa. Mi-aduc aminte că anul trecut, într-o ședință la Bratislava cu noile state membre, am observat că au existat foarte multe solicitări pentru a adopta și modifica abordarea aceasta bazată pe bioeconomie, pentru că poate fi utilizată, spre exemplu, în agricultură, de către regiuni. Deci pentru asta n-ai nevoie de o metropolă sau de marile orașe. Nu, e ceva care se poate face la nivel uh, regional. Și un ultim aspect. Domnul Bogovici a spus, haideți să organizăm împreună cu ITRA o audiere. Bun, e o idee bună asta. Dar, eventual la coordonator, ședința coordonatorilor am putea discuta împreună și să vedem uh, cum putem organiza acest lucru. Pentru că știu că verzii au un raport în acest sens și acest aspect ar trebui să fie, de fapt, preluat în toate rapoartele noastre, pentru că a, latura regională e foarte pregnantă. Și dacă ai o audiere și dacă ai și un raport din proprie inițiativă pe acest subiect al economiei, a bioeconomiei bazată pe piață, atunci nu e vorba doar de producția de energie, ci și de noi materiale, biomateriale, obținute direct din plante, e vorba și de gestionarea deșeurilor și putem observa că sunt implicați cei trei piloni ai bioeconomiei. După weekendul acesta, Trump a zis, bun, gata, să, să lăsăm Paris deoparte. Acordul de la Paris, noi nu mai vrem să participăm la el. Și gândiți-vă la comentariile care au fost făcute chiar ieri. Europa și asumă răspunderea. Și exact asta e ceea ce vrem să facem, să combinăm cunoștințele, antreprenoriatul și posibilitatea de finanțare a tuturor acestor proiecte care vor fi deosebit de importante pe viitor. Deci, cu siguranță, acum trebuie să luăm o decizie. Mergem în sus sau tragem în jos? Mulțumesc. Are there any other members of... Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul dintre membrii comisiei noastre? Nu? Atunci îi voi da cuvântul domnului Vademalcur de la Comisia Europeană. Aveți cuvântul. <clears throat> Vă mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc raportorilor și domnului Bogonovici. Mulțumesc și pentru cuvintele domnului Van Nistelrooy, unul dintre părinții fondatori acestei inițiative, Ați înțeles foarte bine realitățile acestei inițiative și cred că modificările propuse de comisie permit uh, industriei să își aducă contribuția la bugetul operativ, de, dar și o implicare directă în proiecte, ceea ce e foarte bună pentru, toate, pentru mediul de afaceri. E vorba deci de o modificare tehnică mai degrabă și m-aș bucura să beneficiem de sprijin din partea dumneavoastră. De asemenea, în ceea ce privește valoarea bioeconomiei și uh, întreprinderilor BBI, Comitetul Regiunilor a publicat acum două luni, acum două săptămâni, un raport în ceea ce privește valoarea economică. Uh, deci, și reiese că uh, biomasa, spre exemplu, este um, o întreprindere la nivel regional. Acum, um, poate fi uh, folosită biomasa în fel și chip, dar în orice caz este regională. Deci potențialul de dezvoltare este tot unul regional. Și în Germania și în Franța și în Italia există strategii în acest sens, deci e clar că mai multe state membre realizează valoarea și potențialul bioindustriilor și a economiei circulare. Nu e vorba doar despre energie. Întreprinderile comune BBI produc și îngrășăminte, reciclează practic îngrășămintele, extrag proteine din resurse, ex, extrag fel și fel de materiale valoroase, cum ar fi plastic și așa mai departe. Deci, ca orice rafinărie, produce 5-6 produse diferite. Da, acest lucru ne va permite să avem o economie mai curată și mai circulară. Trebuie să fie, deci, cât mai funcțională cu putință și să funcționeze în mod cert mai bine decât uh, funcționează acum. Mulțumesc, deci, tuturor pentru sprijin. Mulțumesc, domnul Bogovici are cuvântul. Vă mulțumesc. Mă bucur foarte mult că până la urmă vorbim aceeași limbă. Într-adevăr, rolul bioindustriei este unul de o însemnătate uriașă în sectorul energetic, dar și alte sectoare. Um, bioindustriile sunt foarte importante pentru că pot transforma resursele pentru că pot îndepărta acțiunea de la resursele fosile. Apoi, putem simplifica procedurile, uh, putem ajuta anumite proiecte foarte specifice, care ar fi tare păcat să se piardă în hățișurile birocrației. Cred că cu toții ne dorim acel, atingerea acelorași rezultate și Mă bucur așadar să văd că suntem de acord în această privință. În privința amendamentelor, uh, Comisia pe fond este ITRE, care își va publica ultimul uh, care și-a publicat ultimul aviz, dar are intenția să organizeze și o audiere în ceea ce privește uh, provocările legate de bioindustrie și cred că e foarte interesantă și pentru comisia noastră. Mulțumesc, da. Vom vedea ce se întâmplă cu aceste audiere, pentru că, într-adevăr, ar fi foarte important. E extrem de important pentru regiuni. Și să ne dăm seama că nu e vorba despre o întreprindere sau două sau douăzeci. Nu, este vorba despre o ocazie uriașă oferită regiunilor de a folosi toate resursele pe care le au la dispoziție și care deocamdată nu sunt privite drept resurse, ci mai degrabă decât probleme. Ori aceste probleme, într-adevăr, se pot transforma în resurse și asta ar fi extraordinar de bine. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest proiect de aviz. Termenul pentru depunerea amendamentelor 1 iunie și Tocmai de aceea vom uh, vota în 20 iunie în comisia noastră și vom prezenta vizul nostru comisiei INCO. Următorul punct de pe ordinea de zi, schimbul de opinii cu domnul Sim Calas, care nu a sosit încă. Stați să verificăm, poate este pe holuri. Ladies and gentlemen, uh, our next point is exchange. Următorul punct uh, este schimbul de opinii cu domnul Sim Calas, președintele grupului la nivel înalt privind simplificarea pentru beneficiarii fondurilor structurale și de investiții europene. Grupul a fost creat în iulie 2015. Este vorba despre 12 experți independenți Um, care analizează beneficiarii fondurilor structurale și de investiții europene. Este vorba despre um, încercarea de reducere a poverii administrative. Grupul s-a întrunit de 9 ori până acum, ultima oară în 16 mai anul curent și va, se va reîntâlni în 11 iulie. În întrunerile de până acum s-au luat în seamă mai multe aspecte legate de simplificare, e-guvernanță, costuri, accesul la finanțare pentru IMM-uri și instrumente financiare, suprareglementarea, um, audit, um, gestionare mai bună și reguli unificate pentru fondurile europene. În ultima sa întrunire se vor discuta recomandările pentru perioada post-2020. Grupul a fost prezidat de un fost vicepreședinte al Comisiei Europene, domnul Sim Calas, care a venit în, la comisia noastră încă de la începutul <clears throat> întrunirilor grupului la nivel înalt, începând cu luna februarie 2016. Mă bucur că ni se alătură din nou astăzi, având în vedere că um, activitatea grupului se apropie de sfârșit. Domnul Sim Calas ne va spune care sunt concluziile. Înainte de toate, domnia sa ne va face o prezentare generală și apoi voi da cuvântul membrilor pentru întrebări, observații și sper să avem o discuție cât mai rodnică. Domnule Calas, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Stimați membri, vă mulțumesc foarte mult pentru ocazia oferită de a discuta pe marginea acestui subiect atât de important. Acum doi ani am fost de acord să devin președintele grupului la nivel înalt privind simplificarea. Precum știți, e vorba despre o chestiune foarte spinoasă și complicată. Am acceptat acest lucru, în primul rând, pentru că cred în valoarea uh, gestionării mixte pentru îmbunătățirea vieții și traiului cetățenilor europeni și rezultatele sunt tangibile în uh, ultima vreme și uh, de asemenea și um, rezultatele crizei financiare au putut fi atenuate. Dar mai mult de atât, cred că diversitatea grupului nostru, și anume 12 experți la nivel înalt, cărora li se adaugă alți experți în uh, domeniul gestionării mixte, parteneri din uh, IMM-uri, uh, ne-au permis, permis să înțelegem foarte bine cum funcționează aceste lucruri în practică, dar ca membrii sunt și oameni politici. Eu însumi și fostul președinte al Comisiei de Control Bugetar. Această um, experiență diversă ne-a permis nouă grupului să elaborăm o serie de recomandări foarte concrete și foarte realiste care se consolidează pe uh, înțelegerea ce a mers și ce n-a mers în trecut. Noi am dorit ca uh, încrederea între toți partenerii, toți actorii la nivel european, regional, național și local să se îmbunătățească. Este nevoie ca de această conlucrare dacă ne dorim ca proiectele europene să aibă succes. Cu cât am discutat mai mult amănuntele, cu atât am devenit din ce în ce mai convins că lipsa de încredere este cea mai mare problemă mult prea adesea, mai degrabă decât să ne ocupăm de sursa problemelor, uh, s-au ales um, ideea de a reglementa, suprareglementa sau a da linii de orientare pentru fiecare element în parte. Pentru coeziune sunt mai mult de 600 de pagini de legislație în jurnalul oficial și mai mult de 5.000 de pagini de linii de orientare. Sunteți de acord că atât de multă informație depășește posibilitățile înțelegerii unui beneficiar uh, normal sau chiar al autorităților? Mai mult, Uh, de multe ori situația de pe teren nu corespunde întru totul cu ce a prevăzut uh, cel care a scris liniile de orientare. Iar liniile de orientare au uh, adus mai multe semne de întrebare decât soluții. O problemă care e discutată din ce în ce mai mult este abolirea modelului de gestionare partajată. Unii cred că dacă se ajunge la codecizie, atunci nu o să mai apară această problemă de lipsa de încredere. În, în locul microgestionării și centralizării de către comisie, cred că avem nevoie într-adevăr de subsidiaritate, de o, de o reală subsidiaritate. Deci statele membre și regiunile ar trebui să poată um, cu adevărat să rezolve aceste probleme pentru că ele sunt cele care sunt apropiate de teren. Și grupul la nivel înalt a încercat să arate cum s-ar putea ajunge la un astfel de model simplificat vă voi spune ce a propus uh, grupul și ce a făcut și comisia în uh, perioada 2014-2018. A început deja perioada de punere în aplicare, deci trebuie să avem mare grijă la orice fel de modificare care ar putea submina stabilitatea regulilor. Dar acolo unde s-a putut, s-au făcut uh, modificări și rezultatele sunt vizibile. Apoi vă voi vorbi despre perioada de după 2020. Și recomandările noastre vor fi finalizate în următoarele săptămâni. Voi încerca să ilustrez propunerile noastre prin intermediul câteva exemple. Perioada 2014-2020 Știți că am adoptat șase rapoarte pe mai multe chestiuni. Guvernanță electronică, costuri simplificate, instrumente financiare, accesul la finanțarea al IMM-urilor, suprareglementare. Evident, nu am vreme să intru în amănuntele acestora, dar aș, aș vrea să vă spun câteva cuvinte. Guvernanță economică, ei bine, guvernanță electronică, ei bine, stabilitatea regulilor este esențială Evident că e nevoie de timp pentru a construi instrumente IT pe care să te poți baza, dar dacă regulile se schimbă în permanență, da, atunci efectele guvernanței electronice pur și simplu nu pot să atingă potențialul uriaș pe care îl are. Suprareglementarea este un rezultat eh, direct al eh, lipsei de încredere E... Recomandările noastre de natură nelegislativă uh, vizează faptul că modificările regulilor duc la risc de confuzie și de întârzieri, dar totuși unele modificări legislative sunt importante mă bucur că Comisia a inclus în omnibus multe dintre propunerile noastre și mai ales în contextul uh, costurilor simplificate. Propunerea este una foarte bună. Mulțumesc Comisiei regi Regii pentru sprijinul acestor propuneri foarte importante și sper că discuțiile pe marginea pachetului Omnibus se vor finaliza în curând, astfel încât beneficiarii să poată să se folosească de acestea raportul adoptat de Comisia Regii uh, recent în ceea ce privește politica de coeziune, în care um, figurează multe idei similare cu ale noastre, mă bucură. Un bun exemplu de acțiune nelegislativă ar fi următorul Prea puțini oameni au experiență în perioada 2014-2020 și marea majoritate a plângerilor vin pentru regulile precedente. Totuși, Comisia a făcut o, un follow-up foarte serios al um, cerilor noastre și unii dintre controlori consideră că aceste reguli au pus în um, pericol independența. is a necessary trust. I am also looking forward to seeing the results of work. Aștept cu mare interes uh, rezultatele raportului din partea auditorilor în ceea ce privește suprareglementarea. Acum, folosindu-se cele mai bune practici din alte programe, se recomandă eliminarea procedurilor care se suprapun, redundante. În contextul uh, perioadei post-2020, credem că mai, el, mai sunt multe de făcut. În ultimii 10 ani, aceste fonduri au avut un um, efect uriaș pozitiv în ceea ce privește dezvoltarea regiunilor. Și acest lucru se datorează în parte faptului că investițiile din bugetul european au fost legate de regulile de achiziții publice, IT și un plus de transparență controle din ce în ce mai uh, profesioniste au fost uh, întreprinse, dar mult prea adesea obiectiv, uh, efectele pozitive au fost puse în, au fost umbrite de critici și de cele foarte puține exemple de fraudă și s-a intrat într-un fel de cerc vicios pentru a se contracara aceste efecte negative au, fost, au tot fost adăugate de-a lungul anilor fel și fel de noi măsuri, lucru care apoi a erodat și mai mult uh, încrederea beneficiarilor, care au început să creadă că o gestionare ușoară și eficientă a fondurilor este aproape imposibilă. Deci pentru perioada post-2020 vor fi mult mai puține măsuri, dar asta nu înseamnă că o să trebuiască să redactăm din nou totul de la A la Z. Nu, vom păstra redactările actuale, pentru că dacă schimbăm formulările, atunci uh, punem sub semnul întrebării lucrurile în privința cărora s-a căzut de acord de-a lungul anilor. Dacă e să schimbăm sistemele, sistemele odată la fiecare șapte ani, și, de fapt, dacă intrăm într-o abordare așa cum apare în uh, regulamentul financiar, vom avea de câștigat. Trebuie simplificat. Regulile în ceea ce privește mm, eligibilitatea geografică, instrumentele financiare, sunt uh, ținte evidente. Cine? am propus ca singurele orientări care să fie pomenite în mod explicit în legislație să permită legiuitorilor controlul acestora. The second big issue I want to stress is... Cel de-al doilea aspect pe care doresc să-l subliniez este alinierea regulilor uh, orizontale, precum ajutorul de stat. O parte importantă provine din aceste reguli care nu se regăsesc în regulamentele privind coeziunea. Alte instrumente ale Uniunii Europene, precum Horizon 2020 sau EFSI, ar putea să fie oferit deja soluții care să fie benefice pentru beneficiari. Din 2014-2020, în acest context, am uh, solicitat acest lucru și am reiterat asta pentru viitor. Proiectele similare trebuie tratate în același fel, indiferent de modul în care sunt gestionate. Apoi, controlul și sistemul de audit. Auditul simplu sună bine, dar dacă este să privim statisticile, constatăm că majoritatea proiectelor nu vor fi niciodată supuse unui audit care să fie supus acestui principiu. Comisia solicită aceste audituri uh, tot mai puțin la fața locului, iar în medie, cel mai puțin de 3% dintre operațiuni sunt uh, audiate de către autorități de audit. Reze clar din aceste cifre că atunci când oamenii s-au plâns de audituri, au fost uh, mult prea multe verificări și teste și controle suplimentare din partea instituțiilor abilitate. De aceea este nevoie ca aceste uh, controle să fie mai puțin birocratice, cu mai puține reguli și mai puțină birocrație, vom reuși să obținem progrese semnificative. Dar atâta timp cât vom uh, solicita autorităților de management să respingă tot ceea ce s-a făcut de către alte instituții naționale, duplicarea este inevitabilă. Și astfel ajung la ultimul punct pe care doream să mă concentrez astăzi, și anume abordarea diferențiată. Nu ar trebui să se bazeze pe fondurile multiple care sunt date unui program, ci să fie o recunoaștere a principiului subsidiarității. Să fie deschis tuturor, chiar dacă la început uh, unii nu au respectat uh, toate condițiile. Asta nu înseamnă că încercarea de a defini fiecare opțiune la nivel european nu înseamnă că um, nu pot fi îndeplinite toate obiectivele. Propunem așadar un sistem unde fondurile sunt oferite conform regulilor naționale și uh, controlate de auditul național, care se supune standardelor internaționale pentru sectorul public. Interacțiunea principală între regiunile din statul membru și comisie într-un astfel de sistem s-ar concentra pe rezultate. Imunitățile concrete în anumite sectoare pentru care vor fi dezvoltate politici. O astfel de simplificare care se bazează pe subsidiaritate nu va scădea uh, responsabilitatea pentru fondurile publice, ci controlele eficiente din tot mai multe state membre de origine vor duce la o încredere mai mare, iar statele membre se vor putea concentra asupra uh, resurselor care acum sunt uh, cheltuite pe controle și alte atribuții nenecesare. Trebuie să oferim posibilitatea ca uh, cheltuielile să fie făcute cu simț de răspundere și de aceasta ar avea de beneficiat toată lumea. În același timp, trebuie uh, să curățăm legislația actuală de uh, ceea ce este redundant, uh, pentru a beneficia de un cadru stabil și clar și pentru ca toată lumea să poată să accelereze procesul de respectare și îndeplinire a condițiilor necesare. În ceea ce privește post-2020, intenționăm să venim cu concluziile noastre săptămâna viitoare. La formule privind politica de coeziune, voi prezenta acest lucru ca o dovadă uh, vie a faptului că lucrurile pot funcționa cum trebuie dacă sunt simple. Doamnă președinte, doamnă Mihailova, sper că veți participa la întâlnirea noastră din 11 iulie, unde vom discuta recomandările. În contextul post-2020, ambii legiuitori vor trebui să se asigure că uh, concentrarea pe simplitate pe care o aștept din partea Comisiei nu este compromisă în niciun fel în procesul legislativ. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Președinta, mulțumesc, domnule Cales. Va fi o onoare pentru mine să particip la uh, întâlnirea grupului dumneavoastră pe 11 iulie și doresc să vă amintesc că la începutul uh, întâlnirile dumneavoastră, reprezentantul nostru a venit să vă, la dumneavoastră să vă ureze succes și reușită în activitatea dumneavoastră. Așadar, va fi o onoare să particip și vă mulțumesc pentru invitație. Stimați colegi, aveți acum ocazia să luați cuvântul. Doamne Creal, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule Calas, pentru acest raport. Eu sunt uh, raportoare din partea regii pentru procedura Omnibus. Am fost. Și cred că și ați menționat și dumneavoastră acest lucru, că în ceea ce privește perioada 2014-2020, perioada de finanțare, au existat propuneri foarte bune care au fost incluse în uh, regulamentul Omnibus privind politica de coeziune. Acestea au fost adoptate la momentul oportun, însă, în ceea ce privește raportul meu, eu m-am concentrat pe modificarea, respectiv modificările în uh, domeniul politicii de coeziune și de legătura între buget și aceasta. La Strasburg am avut o întâlnire la care ne-a invitat doamna Cresle. Ea este raportor uh, principal, după cum bine știți, și am fost surprinsă să constat că doamna Gresle a spus că se poate de clar că nu poate să estimeze dacă modificarea bugetului, respectiv a regulamentului bugetar, va aduce ceva pozitiv sau nu. Ea se teme că ar putea să creeze mai multă confuzie și că cei care lucrează la comisie Într-adevăr, ei s-ar putea să să descurce pentru că sunt uh, specializați, sunt formați în acest domeniu. Dar uh, cei care se confruntă cu ea uh, pentru decontarea proiectelor, pentru gestiunea financiară a proiectelor în țările uh, membre ale Uniunii Europene ar putea să se confrunte cu probleme. Am fost surprinsă pentru că am crezut că în uh, contextul politicii de coeziune această simplificare ar putea să fie rezonabilă și că era una de înțeles. Și aș vrea să știu cum uh, estimați dumneavoastră lucrurile și cum le evaluați în ceea ce privește regulamentul financiar. Pentru că, într-adevăr, este o modificare a unui act legislativ care este profundă. Și aș vrea să știu dacă aveți vreo idee, dacă rezultatele vor fi pozitive sau dacă se va ajunge la mai mult haos, la o confuzie mai mare decât cea cu care ne confruntăm în prezent. Mulțumesc. Președinta, mulțumesc. Doamna Maledici, aveți cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult pentru prezentarea foarte interesantă a ceea ce s-a făcut până acum și, de asemenea, a propunerilor pentru viitor. Sunt bucuroasă că ați menționat încrederea și asta de mai multe ori pe parcursul uh, discursului dumneavoastră. Pentru că, într-adevăr, este o chestiune de încredere între Comisie și statele membre și apoi între statele membre și în statele membre între diferitele niveluri. Pentru că nimeni nu crede că cealaltă parte uh, lucrează și performează bine. Și acesta este un aspect pe care ar trebui să îl rezolvăm. V-ați referit și la cele 5.000 de pagini de linii directoare. Nu cred că fiecare autoritate de management înțelege absolut tot ceea ce este recomandat acolo și tot ceea ce s-a făcut și este oferit ca explicație în vederea implementării absorției de fonduri europene. Iar în ceea ce privește guvernanța electronică, e-governance, mențiunile respective sunt foarte importante și ar trebui să vedem cum putem să dezvoltăm e-coeziunea, nu numai între statele membre și Comisia Europeană, ci și în interiorul fiecărui stat membru. Pentru că beneficiarul final nu trebuie să trimită fiecare document uh, sub formă de copie, către autoritatea de management sau de implementare. Ci ar fi bine să putem urmări proiectele în sistem, astfel încât astfel de birocrație să nu mai fie necesară. V-ați tot referit la opțiunea de cost privind, pentru simplificare. Bun, acum am făcut un pas înainte în ceea ce privește regulamentul Omnibus, s-au propus uh, schimbări, însă problema este că încă o dată avem auditori care caută inputuri, nu outputuri. Deci, nu rezultate. Am spus că ar trebui să ne concentrăm pe rezultate, pe output. Dar, în continuare, în proiectele de audit, ne concentrăm pe input, pe informații. Și asta trebuie uh, modificat pentru a putea veni cu simplificările. Multe state membre nu sunt dispuse cu adevărat să-și schimbe uh, atitudinea în această privință, cel puțin până una alta nu. Cam atât. Mulțumesc! Președinta, mulțumesc. Domnul Van Miltenburg, aveți cuvântul. And, uh... Well, uh, thank you, uh, Mr. Callas, for your Mulțumesc, domnule Callas, pentru prezentarea dumneavoastră și aș vrea să vă felicit pe dumneavoastră și pe cei din grupul uh, de nivel înalt de experți pentru munca pe care ați prestat-o până acum. Am câteva întrebări și am fost bucuros să aud că vă doriți mai multă stabilitate. Sunt de acord cu dumneavoastră nu este prea inteligent ca la fiecare mandat să se schimbe toate regulile. Avem nevoie de predictibilitate și stabilitate și în ceea ce privește programarea și în ceea ce privește absorpția fondurilor. Iar când vine vorba despre audit și verificarea managementului, m-am bucurat să aud de sistemul de audit simplu, însă S-a discutat și despre diferențiere și această abordare diferențiată. Ați discutat despre domeniul de aplicabilitate, despre criterii și aș vrea să știu dacă puteți să-mi oferiți mai multe detalii. Este fezabil? Există posibilitatea să există mai multe sisteme de control și audit în diferite state membre în funcție de înregistrările lor în ceea ce privește absorpția corectă a fondurilor aceasta este prima întrebare. Apoi, am discutat foarte mult aici la Parlament despre sinergii. Veți uh, face recomandări uh, cu privire la stimularea și consolidarea sinergiilor în ceea ce privește fondurile de investiție și fondurile structurale, pe de o parte, și, pe de altă parte, programele Uniunii Europene, precum Horizon 2020, de exemplu pentru că aici, după părerea mea, este potențial de dezvoltare. Și ultima întrebare, care ar fi recomandarea dumneavoastră cu privire la un management uh, comun mai eficient? Cum ar putea să fie pus acesta în practică mai bine? Care ar fi recomandările dumneavoastră? Ar trebui să consolidăm mai mult sau mai puțin implementarea principiului parteneriatului în această privință? avem nevoie de un cod de conduită mai elaborat, de exemplu? Care sunt recomandările dumneavoastră în acest sens? Mulțumesc! Doamna președinte, doamna mată, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc și eu, domnului Calas, pentru faptul că este prezent alături de noi. Lucrează deja din 2015 cu privire la această temă a simplificării, așadar știm uh, cât de serioase sunt recomandările pe care ni le-ați făcut. Și în acest context, două întrebări. Pornind de la experiența dumneavoastră și de la activitatea dumneavoastră, v-ați gândit la posibilitatea de a organiza condiționalități ex ante. Iar în ceea ce privește implicarea actorilor, în aceste programe. Sigur, există programele de parteneriat care au anumite cerințe. Însă, dacă este să privim părțile implicate, noi am vorbit cu alegătorii din uh, circumscripția noastră, iar uh, implicarea lor a fost adesea doar formală. Așadar, dacă există condiționalități ex ante, după ce se semnează acordul, respectiv se organizează acordul de parteneriat, Poate că astfel ne putem asigura că toată societatea civilă este implicată, pentru că în felul acesta ar putea să înțeleagă cum funcționează lucrurile. Și aș vrea să revin la regulile privind uh, fondurile europene. Ați vorbit despre acestea, însă se vorbește despre standardizarea regulilor, despre relația între fondurile structurale, și acele investiții care sunt acoperite de programele centralizate în prezent. Puteți să ne oferiți câteva detalii? Președinta, alte întrebări din partea membrilor? Uh, reprezentanții Comisiei Europene, poate doriți și dumneavoastră să luați cuvântul. Mulțumesc! Doream și eu să îi mulțumesc domnului Calas pentru prezență și dumneavoastră că ne-ați invitat să participăm la această întâlnire. De asemenea, încă o dată domnului Calas pentru faptul că a organizat o discuție foarte inteligentă cu privire la actuala perioadă și la viitor. Așa cum a spus domnul Calas deja, multe propuneri pe care le-a făcut deja grupul de experți de nivel înalt sunt incluse deja în uh, propunerea Omnibus cu privire la uh, costul simplificării, dar nu numai. Vorbim și despre versiunea electronică și aceasta este abordată în regulamentul Omnibus și vom continua să lucrăm cu privire la aceste puncte și pe viitor. Iar în ceea ce privește auditul, multe recomandări din partea grupului de uh, experți la nivel înalt au fost preluate de către auditori de la nivel european și de la nivel înna- uh, național. Într-adevăr, câteva dintre lucrurile pe care le-a spus domnul Calas sunt uh, incluse implicarea auditorilor și ceea ce a spus domnul Cales, poate că nu s-a înțeles foarte clar, auditorii care ar trebui să aibă puterea de management pentru a identifica proceduri care nu sunt necesare. Acum, sigur că va trece ceva timp până vor învăța cum să facă acest lucru, pentru că nu este ceva ce fac auditorii în mod normal. Însă, au fost instruiți în acest sens, ei vor căuta proceduri care pot fi simplificate. Și dacă auditorii spun uh, autorități de management scăpați de această procedură, în alte țări nu există, este nenecesară și rata de eroare este chiar mai scăzută decât în țara dumneavoastră, atunci nu vor avea de ales decât să urmeze această propunere. Sunt uh, practic uh, modalități de identificare a acestor proceduri nenecesare. Iar în ceea ce privește grupul de lucru post-2020, Sigur, aici reacția nu a fost atât de rapidă. În ceea ce privește 2014-2020 am oferit uh, răspunsuri uh, detaliate care pot fi găsite pe website. Uh, pentru post-2020 nu am venit încă cu aceste propuneri, dar sunt convins că atunci când veți observa care sunt propunerile comisiei, vă veți putea gândi și la care, cere vor, și la care vor fi ale noastre. Cam așa stau lucrurile în acest moment și în acest moment al pregătirilor. Dar pregătim întâlnire uh, întâlnirea grupului la nivel înalt și ne pregătim pentru provocări. Suntem convinși că of, uh, toți cei care participă vor veni cu informații importante. Președinta, nu, Bun, așadar, cred că au fost adresate multe întrebări interesante. Ne uităm către viitor, post-2020, dar uh, noi am uh, muncit mult aici la regii cu privire la dosarul Omnibus. Am dorit să creăm uh, o poziție pozitivă, constructivă cu privire la acesta și este foarte important să vedem care va fi viitorul pentru aceste modificări ale regulamentului în contextul uh, perioadei 2014-2020. Și, desigur, o întrebare și din partea mea. Nu mă aștept ca Comisia să reacționeze rapid cu privire la propunerile referitoare la 2020 și după. Se pare că post-2020 a devenit un fel de temă tabu în acest moment. Nu ar trebui să vorbim despre ea. Dar iată că noi aici, la Regii, vorbim și despre post-2020. Și aș dori să vă întreb care sunt așteptările dumneavoastră? Ce vă așteptați uh, de la ultima întâlnire a grupului de experți de nivel înalt și care sunt uh, recomandările pe care uh, le așteptăm pentru post-2020? Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc tuturor pentru întrebări, pentru că v-ați referit la punctele cele mai sensibile în această muncă a noastră. Și încă de la bun început aș dori să vă amintesc să ne amintesc nouă tuturor că acest grup a fost format pentru a monitoriza felul în care se simplifică regulile în beneficiul, ben, în, în sprijinul beneficiarilor. Deci am discutat cu toate părțile interesate, la fiecare ședință am invitat uh, diferiți actori uh, din diferite niveluri de gestiune ale fondurilor, am încercat să-i ascultăm și să vedem în detaliu cum putem transpune ceea ce ne-au spus în raportul nostru. Deci, de aici vin mare parte din detalii și din proceduri, iar acum vom încerca să discutăm lucrurile la un nivel mai larg. Și știu că v-ați referit și dumneavoastră la aceste lucruri. Spre exemplu, regulamentele financiare. Salutări, doamnei Gresle! Noi am cooperat ca și vicepreședinte pentru descărcarea bugetară și ce am făcut este că am întărit în mod substanțial controlul. Controlul referitor la cheltuieli. am abordat și rata de eroare și am creat o rezervă specială pentru Curtea de Conturi și cred că nivelul, uh, așa cum a fost el convenit, a fost discutat și rediscutat și în continuare discutat pentru a ști exact care sunt eventuale alte niveluri de eroare, de rată de eroare care sunt tolerabile sau nu. E vorba de o dezbatere politică. Evident, noi discutam cu partenerii noștri și abordam și Fondul European pentru Investiții Strategice. Și știți foarte bine că în acest sens regulamentele financiare reprezintă miezul problemei. E o idee formidabilă, însă asta depinde foarte mult și de rezultat. Vreau să subliniez faptul că, pe de o parte, sunt țări care finanțează Uniunea Europeană, sunt contribuitori și își doresc ca fondurile să fie perfect gestionate. Acum mai sunt, pe de altă parte, și alte state care nu se descurcă poate foarte bine și și-ar dori să aibă mai multă flexibilitate în ceea ce privește aceste reguli. Și apoi mai sunt și funcționarii, funcționarii la Comisia Europeană, funcționarii de la autoritățile naționale și nimeni nu vrea să facă vreo greșeală sau vreo eroare. Și de aceea subliniez cât de importantă este încrederea. Există anumite riscuri și trebuie să ne punem întrebarea ce fel de risc dorim să tolerăm. Acum, N-am găsit niște răspunsuri aritmetice foarte clare la aceste dezbateri deosebit de politice. Și, așa cum ați spus și dumneavoastră, gestiunea partajată, managementul partajat, cum putem face acest lucru? Aici nu e vorba de matematică, trebuie să găsim un echilibru. Un echilibru între sistemul de luare de decizii centralizat și cel al statelor membre. Și ați menționat diferite diferențieri posibile și e clar că e vorba de o dezbatere și la grupul nostru. O dezbatere destul de aprofundată despre nivelul de diferențiere. E vorba de o înregistrare într-un tot ceea ce s-a realizat uh, și asta să vină și să determine abordarea dacă pot sau nu să utilizez aceste, să zicem, facilități acest de diferențiere. Ori cei care nu au astfel de registre doresc și ei să fie tratați într-un, cu mai multă încredere. Deci e un semn de întrebare și evident că trebuie să discutăm acest lucru la momentul potrivit. Dar e clar că diferențierea în anumite state membre, cum ar fi, spre exemplu, Austria, a fost abordat în statele membre și noi sugerăm diferențierea necesită și ea, la rândul ei, anumite reguli și linii directoare, în așa fel încât să fie adaptată și pentru a vedea ulterior care va fi nivelul de încredere reciprocă. În ceea ce privește guvernanța, nu știu ce se va întâmpla cu regulamentele financiare. Am speranța că vom reuși să definim niște reguli mai simple și că transparența va fi ceea ce va avea de câștigat. Dar e-guvernanța a fost dezbaterea poate cea mai aprinsă și interesantă. Am discutat cu factori interesați, am discutat între noi și e o nevoie de stabilitate aici. Pentru că e foarte simplu. Creezi un sistem și hotărăști să-l utilizezi să ai instrumente, să investești în soluții IT. Ulterior nu mai poți să mai schimbi, e vorba de o investiție și durează mult până când uh, ești în măsură să găsești o nouă soluție. Deci, e-guvernanța se leagă și de chestiuni de stabilitate și se leagă și de diferitele niveluri de educație, de pregătire al beneficiarilor, dacă beneficiarii nu sunt antrenați și nu înțeleg exact cum să folosească aceste posibilități, atunci uh, nu se va întâmpla nimic. Dar e clar că potențialul e-guvernanței în materie de simplificare este imens. Și noi ne-am uitat la ceea ce s-a făcut în anumite state membre, cum ar fi și chiar și țara mea, și am încercat să includem toate aceste elemente în propunerile pe care le-am făcut. Apoi, aspectul acesta legat de stabilitate. Aici e clar că e-guvernanța contribuie la stabilitate. Propunerea noastră a fost să reducem numărul de linii directoare. Și am început să vedem ce putem reduce. Avem 5.000-6.000 de pagini de linii directoare pentru a reduce riscul, pentru a rezolva problema evidentă a lipsei de încredere, indiferent de nivel, uh, autorități de management, factori de decizie, toată lumea cere linii directoare. Se cere comisiei să vină cu linii directoare și comisia vine mereu cu linii directoare, dar uh, aceste linii directoare nu, crea, nu rezolvă problemele, ci aduc la apariția unor noi semne de întrebare. Așa că vă rog foarte mult să vă uitați și la acest lucru, pentru că ideea noastră la bază era să vedem ce putem cuprinde în propunerile noastre în așa fel încât să abolim toate aceste linii directoare. Există legislație, ați făcut legislația, ați votat-o și atât. Acum, nu știu dacă mai e nevoie să mai avem toate aceste linii directoare. Evident, legislația întotdeauna poate fi interpretată, însă Ideea era să reducem în mod radical numărul de linii directoare. Deși statele membre ne-au spus că, să știți, că în anumite domenii e nevoie de linii directoare. Dar eu cred că statele membre sunt cele care vor trebui să examineze și să vadă în ce domenii aceste linii directoare sunt cu adevărat necesare și în ce domenii ele pot fi abolite. Apoi, încă o întrebare referitor la diferite fonduri și diferite reguli. Bun, hai să zicem că ești o întreprindere mică, mijlocie sau ești un beneficiar și aplici ca să primești fonduri din diferite surse de finanțare la nivel regional, orizon 2020 și dintr-o dată descoperi că pf, stai puțin, sunt diferențe. Noi am propus ca la un nivel legislativ să examinăm acest aspect. Evident, acum oamenii încep să discute uh, aceste lucruri, dar e clar că decizia la nivel politic e cu totul și cu totul altceva. Există diferite nuanțe politice, însă la nivel procedural, după părerea noastră, ar trebui să existe, nu știu, o armonizare, o omogeneizare. Și o altă propunere a fost să discutăm împreună cu Comisia Europeană și să vedem oare n-ar trebui să avem un fond, un set de reguli. Dar uh, s-ar putea ca dintr-o dată acest fond să devină ceva gigantic și greu de, uh, de, de gestionat. Deci, nu pot decât să spun că societatea civilă, și asta e un element de bază, trebuie să poată fi cooptată. Acum, cum facem exact acest lucru pentru fiecare caz în parte? Uh, bun, a existat o propunere foarte puternică și anume ca uh, societatea civilă să fie cooptată în procesul de decizie, să fie ceva transparent, să fie o cerință clară de participare la acest proces. Și colegii responsabili de îngrijire de sănătate ne-au spus, păi știți puțin că noi, stați un pic, că noi avem 60 de parteneri, cum putem să avem o cooptare a tuturor partenerilor și să vină toți în aceeași sală și să hotărâm cine e mai important, cine e mai puțin important. Și neapărat că e clar că acești parteneri nu sunt neapărat și foarte buni prieteni. Uh, deci, e clar, dacă există o răspundere, răspunderea e la nivel de uh, factor de decizie și e nevoie de o abordare echilibrată, rațională, uh, dar nu putem vorbi aici de matematică. Evident, dacă factorul de decizie poate fi acuzat că a neglijat uh, societatea civilă, opinia publică, e clar că e ceva grav, pentru că e clar că trebuie să respect și acest punct de vedere. Dar, pe de altă parte, societatea civilă trebuie să se înscrie într-o abordare rațională și echilibrată și membrii grupului nostru au venit cu exemple locale de politici, ca să zic așa cum să le zic, de urbanizare în care efectiv a fost o cooperare echilibrată. Și o ultimă întrebare foarte interesantă ce m-a fost adresată referitor la managementul uh, partajat. Știți că S-a dorit la un moment dat abolirea acestui sistem și optarea pentru un sistem centralizat. Eu sper că în anumite domenii, cum ar fi proiectele de infrastructură, e logic, nu e nevoie de o gestionare centralizată, proiecte foarte mari, uneori transfrontaliere, diferite state membre implicate, așa că e mai bine atunci, în astfel de cazuri, uh, și mult și mai clar, să uh, poți gestiona central aceste lucruri. Acum, când e vorba de gestiune partajată pe fonduri de subsidiaritate sau uh, Experții au subliniat că e nevoie de o adevărată subsidiaritate și de o adevărată încredere reciprocă între statele membre și instituțiile europene. E clar că e ceva deosebit de important. Acestea sunt observații și analize despre felul în care grupul acesta de lucru a lucrat. Pot, noi inițial ne arătăm că nu o să avem suficiente idei bune de înaintat factorilor de decizie și politicienilor. Dar ca și fost politician pot să vă spun că ceea ce a propus grupul nostru e foarte bun. Și asta poate fi înaintat Comisiei, Parlamentului și Consiliului de asemenea. Mulțumesc. Thank you, thank you, Mr. Kawas. On behalf of the members of Regi Committee, thank you for your presentation. Vă mulțumesc, domnule Calas, în numele meu personal și al tuturor membrilor Comisiei noastre. Mult succes pentru ultima întâlnire a grupului și vă mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut până acum. Vom putea continua ședința noastră închizând uh, partea publică a acesteia și invitând uh, coordonatorii să continuăm acum uh, reuniunea noastră. Deci să intrăm acum